Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, după acest videoclip foarte drăguț, am onoarea și plăcerea de, de a vă ura bun venit aici la Parlamentul European în numele președintelui Tajani care ne va adresa un discurs mai târziu. Sunt foarte mândră să deschid această primă conferință cu privire la oceane în hemiciclul Parlamentului European, ea fiind organizată cu, uh, împreună cu Comisia. Avem interpretare în 23 de limbi, așa că dacă doriți să alegeți o altă limbă, puteți să faceți asta. Și mi s-a spus să atrag atenția că avem un uh, echilibru de gen aici, în uh, acest, la acest podium, cum adesea avem la Parlament. Conferința este organizată de președintele Tajani alături de Comisia ENVI, Comisia pentru Pescuit și Comisia ITRE, în cooperare cu Comisia Europeană, mai ales a Digi Mare. Așadar, urez bun venit comisarului Carmen Vela și Carlos Moedas, care se ocupă cu, care s-au ocupat și ei cu organizarea acestei conferințe. În același timp, Mă bucur să mă aflu alături de reprezentanții ai tinerii, tinerei generații. Doi dintre ei sunt aici la prezidiu și sunt foarte mulți de asemenea și în sală. În același timp, doresc să le urez bun venit elevilor și profesorilor de la Școala Europeană din Bruxelles. Ridicați mâna! Da, uite, sunt destul de mulți. Bun venit tinerei generații! Asta arată că oceanele și clima sunt preocupări centrale ale tinerilor și cred că e foarte bine. Doamnelor și domnilor, politica maritimă are multe aspecte. E aproape imposibil să vorbim despre ele la un singur eveniment de o jumătate de zi. Dar ne vom strădui. Avem uh, vorbitori foarte variați și asta arată uh, care sunt multiplele aspecte cercetare, economie, implicarea cetățenilor. Avem trei uh, grupuri de discuții. În primul rând, uh, guvernanța globală pentru viitor. Nu voiam să atrag atenția asupra cuiva în mod uh, special, dar îi urez bun venit doamnei Maria Damanaki. Te-am văzut. Ea a fost răspunzătoare pentru uh, reforma politicii de pescuit. În al doilea grup de discuții vom vorbi despre oceane și mări sănătoase și curate, vom discuta despre cercetare, poluare și schimbările climatice. La ultimul grup de discuție vom discuta despre o economie albastră durabilă, cu vorbitori din acest sector, dar și din alte sectoare, de exemplu producția de alge și energie oceanică. Fiecare uh, grup de discuții va fi moderat de președintele sau vicepreședintele comisiei relevante. Dragi prieteni, nu avem timp de pauză, dacă, dar, dar dacă vă găsiți câteva minute, după eveniment puteți să vă bucurați de uh, expozițiile pe care le avem. Veți vedea exemple fantastice uh, legate de programul Copernicus sau uh, sau responsible cu C la mijloc. Cred că așa se pronunță. De asemenea, am uh, avut discuții grozave cu tinerii profesioniști uh, din aceste proiecte, Marina și Responsible, și uh, ei spuneau că aceste lucruri trebuie să fie discutate în stradă, acum nu suntem în stradă, suntem în plen. Anii trecuți au fost ani de cotitură pentru oceane și mări, au um, Uh, acestea au urcat pe lista priorităților, nu doar din cauza uh, politicilor, nu doar din cauza poluării cu plastic. Am avut um, conferința ONU sau am avut operațiuni uh, precum Surfrider de curățarea plajelor. Există inițiative peste tot în lume, nu chiar aproape peste tot, dar cred că suntem pe calea cea bună. După părerea mea, ar fi cel mai bine să creăm uh, la Parlament o comisie numită Mare, asta este visul meu, în care să discutăm toate aspectele legate de oceane și mări și cred că aceste conferințe, cum e cea de azi, sunt un pas înspre această direcție. Uh, câțiva dintre colegi și cu mine am uh, fondat o platformă pentru chestiuni maritime uh, în care să fie implicate toate domeniile, industria, uh, știința, politica și ONG-urile, așa cum sunt și astăzi. Domnilor și domnilor, de ce este așa de importantă politica pentru oceane? Da, trăim pe o planetă albastră, 70% din planeta noastră este apă. Oceanele sunt cruciale pentru clima noastră, pot să producă oxigen captând uh, dioxidul de car- carbon. Jumătate din aerul pe care îl respirăm provine din oceane și uh, ele contează pentru viitorul nostru. Populația este în creștere, avem nevoie de mai multă mâncare, de energie, de materii prime, avem nevoie pentru aceste lucruri de transportul maritim. Dar oceanele noastre sunt amenințate și au nevoie de ajutor. Avem nevoie pentru viitorul nostru de oceane sănătoase. E foarte important acest lucru pentru noi, europenii. Europa este un continent maritim, um, linia noastră de coastă este uh, de 5 ori mai mare decât cea a Statelor Unite și uh, doar 25% din statele noastre nu au ieșire la mare. Suntem lideri în domenii precum uh, expedițiile verzi sau energie eoliană offshore. De asemenea, suntem lideri în cercetarea Uh, marină. În acest sens îl, îl, uh, îi urez bun venit profesorului Herzig, care ni se va adresa mai târziu. Dar nu avem nevoie doar de mai multă cercetare. Avem nevoie de mai multă cercetare, pentru că știm mai multe despre lună decât despre oceane. Avem nevoie de mai multe date, avem nevoie de acces la datele uh, rezultate în urma cercetării. De asemenea, trebuie să conectăm știința cu oamenii. Avem nevoie ca oamenii să aibă cunoștințe despre ocean. În Parlamentul European am demarat un uh, proiect pilot cu privire la aceste cunoștințe și a fost lansat un apel acum câteva zile pentru acest proiect de către Digi Mare. Comisarul Vela sigur știe. Foarte important este că UNESCO pregătește deceniul uh, științelor oceanice. De asemenea, Vladimir ne va spune câteva cuvinte despre acest lucru. Politica maritimă europeană are o tradiție îndelungată la Parlament și la Comisie. Am discutat despre politicile integrate maritime, uh, planificarea maritimă, guvernanța oceanelor și recent am uh, Uh, am avut voturile cu privire la facilitățile de preluare în port sau uh, directiva cu privire la uh, produsele din, produsele din plastic de unică folosință. Comisia și Consiliul au făcut o treabă foarte bună insistând pe această agendă maritimă și întotdeauna au avut sprijinul Parlamentului European. Acum avem nevoie doar de o bună executare în statele membre. Sună ușor, dar nu e întotdeauna, știm asta. Avem nevoie de tineri care sunt pregătiți să aleagă cariere în uh, domeniul economiei albastre. Um, colega noastră aici prezentă are niște inițiative foarte, uh, foarte bune. De asemenea, am avut și protestele pentru uh, climă. Uh, acestea sunt exemple de, um, de inițiative, de asemenea există și tineri uh, inovatori uh, și acestea toate sunt foarte promițătoare. Suntem lideri în cercetare și inovare și trebuie să profităm, să exploatăm acest punct forte pentru a avea o economie sustenabilă. Știm că avem, uh, sunt convinsă că avem nevoie de uh, această dimensiune oceanică în uh, Horizon Europe, în programul Horizon Europe. Dragi prieteni, organizăm eveniment acum în, aproape în pragul alegerilor europarlamentare. Dar oceanele nu au alegători, ele nu sunt o circumscripție electorală, dar sunt foarte importante pentru noi. O persoană care știe foarte multe despre asta, cred că va fi de acord cu mine. Ați fost gazda conferinței pentru oceane din 2017 din Malta. Este vorba despre domnul comisar Carmen la căruia îi dau cuvântul. Thank you. Honorable members of the European... Stimați membri ai Parlamentului European, dragă Ghezine, dragi colegi, domnule comisar, doamnă fost comisar Maria Damanache, domnule secretar, doamnă secretar de stat, domnilor și domnilor, mai întâi uh, vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi astăzi pentru a discuta viitorul planetei noastre. Ca mulți europeni am uh, crescut uh, lângă mare și unele dintre cele mai dragi amintiri ale mele se referă la verile petrecute în copilărie pe plajă amintiri foarte frumoase și cu cât trece mai mult timpul, cu atât uh, aceste amintiri îmi sunt mai dragi. Dar, din nefericire, nu același lucru se poate spune despre oceane. De-a lungul anilor am văzut creșterea presiunii asupra sistemelor, ecosistemelor locale și resurselor locale. Am uh, ascultat uh, prieteni de mei pescari care se plângeau că sunt din ce ce mai puțin pești de prins am văzut cum decenii de schimbări climatice, supraexploatare, suprapescuire și poluare încep să-și spună cuvântul și tot ce se întâmplă astăzi ne face să realizăm că verdele și albastru trebuie să meargă mână-mână. De când am uh, preluat uh, funcția acum aproape 5 ani, am făcut eforturi ca să transmit acest mesaj, ca să construim o coaliție uh, pentru oceane sănătoase și productive atât uh, acasă cât și în uh, străinătate. O coaliție de lideri de afaceri, activiști, cetățeni, tineri preocupați de viitorul lor, care într-o zi vor moșteni această planetă albastră de la noi. Așadar, mă bucur uh, să văd că sala este atât de plină astăzi, pentru că asta arată că crește nivelul de conștientizare în legătură cu importanța oceanelor pentru economia noastră, pentru climă, dar mai mult decât orice, pentru propria noastră supraviețuire și sunt mândru de ce a realizat Uniunea Europeană în ultimii 5 ani. Mai întâi, regulile care restrâng utilizarea plasticului de unică folosință și țintele obligatorii de recicl- reciclare fac Uniunea Europeană un lider global în lupta cu gunoiul uh, maritim. În al doilea rând, am desemnat mai mult de 10% din zonele de coastă și marine drept zone protejate. 2 ani, cu 2 ani înainte de termenul internațional limită din 2020. Asta contribuie și la realizarea unui statut de mediu bun uh, pentru oceanele noastre, conform uh, strategiei, uh, directivei cadru privind strategia unică în domeniul marin. În al treilea rând, eforturile noastre pentru pescuit sustenabil dau rezultate. În multe părți ale Uniunii Europene, Uh, exploatațiile uh, sunt uh, în uh, formă foarte bună. Stocurile de uh, pește care sunt pescuiți la nivel sustenabil s-au dublat până la 59 față de 27 câte erau atunci când actuala comisie și-a început mandatul și uh, la numai 5 acum 10 ani. În al patrulea rând, am pus sectoarele emergente ale economiei sustenabile albastre pe hartă. Economia oceanelor uh, este un exemplu bun. Ea a primit uh, finanțare substanțială pentru cercetare și testare. Acest sector nou evoluează rapid către faza precomercială. Alte uh, companii inovatoare în domeniul maritim vor beneficia de platforma uh, Blue Invest pe care dorim să o lansăm în acest an. În fine, în ultimii doi ani am investit peste 500 de milioane de euro în cercetarea marină. De exemplu, ne uităm la problema microplasticurilor și uh, pericole potențiale nu doar pentru uh, fauna marină, ci și pentru sănătatea umană. Și știu că uh, Carlos, colegul meu, va spune mai multe despre acest subiect imediat. Și nu ne-am limitat ambițiile la Europa, pentru că până la urmă oceanele sunt o responsabilitate globală și împărtășită. Mă bucură să anunț că tocmai am publicat primul raport de progres privind acțiunile Uniunii Europene pentru a îmbunătăți guvernanța internațională a oceanelor. Acest raport ține seama de realizările noastre de la adoptarea agendei noastre pentru o guvernanță mai bună și mai integrată a oceanelor în noiembrie 2016. O agendă cu 50 de acțiuni care au reinvigorat cooperarea internațională, o agendă care a cimentat reputația globală a Uniunii Europene de partener pe care te poți baza. O agendă care ne face pe noi, europenii, provideri de ajutor, furnizori de top de ajutor și uh, pentru dezvoltare și pentru creștere economică sustenabilă. De exemplu, am uh, stabilit 200 de milioane de euro pentru susținerea uh, uh, zonelor marine protejate, pentru curățarea transportului maritim, pentru upgradarea infrastructurii portoare și a securității maritime în țări partenere. Am ajutat uh, mari puteri uh, în domeniul pescuitului să-și reformeze sistemele de control pentru a lupta mai bine cu pescuitul ilegal și mai eficient prin sistemul cu cartonașe roșii și galbene unic al Uniunii Europene. Am negociat parteneriate oceanice mai bune cu jucători cheie, cum ar fi China sau Canada. Am încheiat un nou acord privind pescuitul arctic pentru a preveni uh, pescuitul uh, nereglementat comercial uh, în Oceanul Arctic Central și susținem economiile albastre nu doar ale Uniunii Europene, ci și în state costale, inclusiv prin principiile de finanțare a economiei albastre, o inițiativă majoră de promovare a finanțării sustenabile a economiei albastre, economiei oceanelor. Uh, doamnelor și domnilor, uh, în, apa, în apropierea alegerilor pentru Parlamentul European, sunt uh, din ce în ce mai convins că trebuie să spunem cetățenilor ce face Uniunea Europeană pentru ei, pentru comunităților, pentru familiilor, pentru viitorul lor. Și oceanul este un bun loc unde să începem pentru că, așa cum îi place să, domnului Juncker să spună, trebuie să gândim uh, la nivel mare pe lucruri mari și ce poate fi mai mare decât oceanul. Deci, să transmitem acest mesaj despre ce face Uniunea Europeană ca să ajute uh, zonele de coastă și uh, zonele de pescuit, atât la noi cât și în străinătate. Pentru planeta noastră albastră, pentru viitorul nostru albastru, mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Camenu. Now, after... Mulțumim mult, Carmenu. Ești și gazdă și vorbitor. Acum dau cuvântul Consiliului. Am spus că avem trei instituții prezente, Parlamentul, Comisia și Consiliul, cele trei instituții europene. Consil- la Consiliu, România se află acum la președinție, așa că avem pe Adriana Petcu alături de noi, secretar de stat în Ministerul pentru Silvicultură și Ape din România. Cred că veți avea nevoie de căști majoritatea dintre dumneavoastră pentru că Adriana va vorbi românește. Aveți cuvântul. It's good. Yes. Thank you, Jessie. Domnilor comisari, stimați deputați europeni, stimați delegați, doamnelor și domnilor, just work în primul rând doresc să mulțumesc parlamentului european și comisiei europene pentru organizarea acestei conferințe deosebit de importantă, în contextul eforturilor pe care uniunea europeană le face pentru salvarea mediului marin al mărilor și oceanelor astfel încât acestea să poată asigura o dezvoltare durabilă a activităților care depind de acestea românia consideră că oceanele mările și zonele costiere formează o componentă esențială a ecosistemului global. reprezentând viitoarea frontieră oceanele furnizează spațiu resurse energie și hrană pentru umanitate. din acest motiv oceanele și mările pot contribui la eradicarea sărăciei prin oferirea de noi locuri de muncă durabile totodată acestea reprezintă principalul element de reglare a climei la nivel global. în vederea creării unui viitor mai bun este necesar să avem o mai bună înțelegere a conceptului de ocean durabil dar până a avea o înțelegere completă a acestui concept este obligația noastră să oprim degradarea oceanelor și mărilor făcând din protecția mediului marin o prioritate cheie a politicilor noastre românia acordă o importanță majoră acțiunilor de protecție a mediului marin. pentru noi marea neagră reprezintă atât o zonă cu resurse naturale cât și un ecosistem cu o valoare deosebită. fiind o mare care are legătură limitată cu oceanul planetar este supusă presiunilor antropice care vin dintr un bazin în care trăiesc peste o sută douăzeci de milioane de oameni la nivel național ne concentrăm eforturile în ceea ce privește reducerea poluării din surse terestre și din mare dar și pe promovarea pescuitului durabil. scopul acestor acțiuni este redresarea și conservarea ecosistemului marin în vederea asigurării dezvoltării durabile a zonelor marine și costiere dar indiferent câte eforturi am depune noi la nivel național protecția acestei mări nu se poate face fără o abordare regională bazată pe colaborarea în cadrul convenției pentru protecția mării negre împotriva poluării fapt pentru care dorim ca uniunea europeană să devină parte la această convenție. aș dori să subliniez că deșeurile marine reprezintă una din presiunile majore cu care ne confruntăm în relație cu acțiunile de protejare a mediului marin în acest sens plasticul și microplasticul reprezintă una din principalele amenințări pentru mediul marin cauzată de proasta gestionare a deșeurilor pe mări și pe uscat. trebuie recunoscut faptul că problema deșeurilor marine este una complexă atât din cauza caracterului său transfrontier cât și din cauza caracteristicilor diferite ale regiunilor marine rezolvarea acestei probleme implică coordonarea eforturilor la nivel național regional și internațional. din acest motiv convențiile regionale privind mările au un rol important în coordonarea implementării strategiilor marine în oceane și mări. în cadrul convenției pentru protecția mării negre împotriva poluării a fost realizată o astfel de strategie care se referă la combaterea deșeurilor marine iar cele șase țări riverane fac eforturi să implementeze această strategie. mai mult creșterea reciclării plasticelor este esențială pentru tranziția la o economie circulară. stabilirea schemelor separate de colectare și certificare pentru operatorii responsabili cu colectarea și sortarea este importantă pentru reciclarea materialelor din plastic astfel materialele plastice nu vor mai fi depozitate sau incinerate dar vor fi reciclate. reducerea refolosirea și reciclarea trebuie să devină elemente cheie ale politicilor pentru protecția mediului marin. trebuie să ne concentrăm eforturile asupra prevenirii generării deșeurilor și managementului acestora și în acest scop susținem dezvoltarea de parteneriate totodată trebuie să avem în vedere producția și consumul durabil la nivel național. având în vedere importanța poluării cu plastic și microplastic și impactul acesteia asupra mediului marin această problemă se va regăsi și pe agenda consiliului informal de mediu care va avea loc în douăzeci douăzeci și unu mai la bucurești pe de altă parte la nivel național și regional este necesar să planificăm și să gestionăm diferitele activități economice care au un loc în zonele costiere precum și creșterea informării conștientizării și participării publicului. în același timp trebuie să avem în vedere efectele schimbărilor climatice care conduc la creșterea nivelului mărilor și oceanelor și la amplificarea fenomenelor extreme care afectează semnificativ zonele costiere. în acest context românia a dezvoltat un master plan pentru protecția și reabilitarea zonei costiere a mării negre. măsurile propuse au ca obiective stoparea eroziunii costiere protejarea bunurilor și siguranța locuințelor în zona costieră. acestea se află în prezent în curs de implementare de asemenea românia în calitate de cea mai mare țară din bazinul dunării și prin poziția sa geografică contribuie la dezvoltarea și actualizarea planului de management bazinal al fluviului dunărea care are drept scop atingerea stării bune a apelor inclusiv a apelor costiere. reducerea poluării cu nutrienți a fost identificată ca unul din elementele principale ale managementului apelor în bazinul dunării și are ca obiectiv reducerea fenomenului de eutrofizare în marea neagră. totodată românia este profund angajată să susțină cooperarea regională și să contribuie la eforturile făcute în uniunea europeană pentru atingerea stării ecologice bune a mediului marin al mării negre în concordanță cu prevederile directivei cadru strategia uniunii europene pentru mediul marin considerăm că o abordare integrată a tuturor politicilor de utilizare a mărilor și oceanelor trebuie să țină seama de ecosistemul marin. o asemenea abordare este instrumentul cheie pentru asigurarea durabilității politicilor economice și sociale pentru a susține adaptarea la efectele schimbărilor climatice și pentru protecția biodiversității marine. vreau să închei prin a mi exprima cu tărie convingerea că această conferință va permite realizarea unui progres semnificativ în vederea atingerii obiectivelor de, de utilizare durabilă a oceanelor mărilor și resurselor marine. vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Adriana. Cred că ceea ce ne-ați spus despre România apare promițător. Felicitări! Dacă veți face tot ce ați anunțat, va fi foarte bine și pentru oceane și pentru Marea Neagră. Bine, următorul vorbitor e domnul Carlos Moedas, comisarul Carlos Moedas, care se ocupă de cercetare, știință și inovare. Și Carmen ne vorbea deja de 500 de milioane de euro în proiecte de cercetare. Cred că sunteți de acord cu mine că am avea nevoie de mai mulți bani decât 500 de milioane, dar aveți cuvântul, vă rog. Doamnă președinte, stimați prieteni, doamnă secretar de stat, stimate Carmenu, stimată Maria Damanachi, fost coleg care se află în sală, văd exact și acum unde stăteai în sală, așa că simt oceanele de fiecare dată când stau acolo în, pe scaunul meu în birou. Mă uitam în public, mă uitam la tinerii din spatele sălii. Cred că generația voastră, generația tânără, e foarte norocoasă. Sunteți o generație care va vedea lucruri minunate în știință, în tehnologie, veți vedea boli vindecate, boli pentru care încă nu avem un leac, veți putea să vedeți cum uh, se va schimba lumea prin intermediul calculatoarelor, însă veți avea de-a face și cu provocări foarte mari. Provocarea despre care discutăm noi astăzi aici e una dintre cele mai mari provocări care vă așteaptă. Așa că eu m-am gândit să vă vorbesc uh, și să vă spun că după 5 ani în care am fost comisar, am mers prin Europa, m-am întâlnit cu președinți, prim-ministri, ministri, cu tot soiul de oameni importanți. Dacă mă gândesc la acești 5 ani, oamenii pe care mi-i amintesc nu sunt acești oameni, ci sunt oameni ca voi. Una dintre persoanele care mi-a servit ca sursă de inspirație e o persoană foarte tânără, un tânăr numit Boyan Slat. Boyan Slat e din țările de jos, e un olandez, când avea 16 ani, închipuiți-vă, la 16 ani, acesta a mers într-o călătorie pe coastele Mediteranei. Acolo a văzut foarte mult plastic și și-a spus, sunt îngrozit, trebuie să fac ceva. Și iată care e diferența între generația voastră și generația mea generația voastră face. Generația voastră simte că are un rol, un rol ca generație și rolul nu e doar să meargă la universitate și să obțină un loc de muncă, ci să schimbe lucrurile. Povestea lui Bojan Slatvic e povestea generației voastre. Un tânăr de 16 ani care merge acolo, vede ce se întâmplă și spune trebuie să curăț oceanele. Apoi vin oamenii, îi spun există atâtea tehnologii pentru a curăța oceanele. Dar Borislav spune da, acea tehnologie tehnologie e pentru a colecta tot acest plastic și al l trata după aceea. Noi trebuie să ne gândim la altceva. El atunci inventează o nouă tehnologie care utilizează curenții marini astfel încât să facă ceva ce mulți ingineri și oameni importanți discutau, însă ei se axau doar pe detalii. Boian vine cu o idee complet diferită. Dacă el va avea succes și, bineînțeles, există un grad de scepticism. Va reuși o tehnică bună aceasta sau nu? Sunt două lucruri care consider eu că sunt într-adevăr foarte importante. În primul rând, el are această misiune să abordeze această problemă. Faptul că e misiunea lui aceasta acum a făcut ca toată lumea să vorbească despre ceea ce face. Dacă e să ne uităm în trecut, acum 15 ani, dacă ne gândim la schimbările climatice, ne dăm seama că intervine aici axa temporală. Astăzi analizăm plasticul, plasticul în oceane. Probabil că ne aflăm cam unde ne aflam acum 15-20 de ani. Gândiți-vă doar, sunt 8 milioane de tone de plastic care ajung anual în oceane. Însă părinții mei, Părinții mei vin dintr-o vreme când nu exista deloc plastic. O generație de oameni care astăzi încă sunt în viață și nu își amintesc plasticul. Și iată că noi acum avem aceste 8 milioane de tone de plastic care ajung anual în oceane. E ca și cum toată lumea ar merge în zona costieră, în lume s-ar ține de mână și ar arunca cinci cărucioare de supermarket pline cu plastic în fiecare an în oceane. Boenslad cred că a fost cel care a reușit într-adevăr să-i facă pe oameni să conștientizeze această problemă și e ceva important pentru generația voastră. Vorbeam cu copiii mei, am venit aici, discutau despre cum putem să îi protejăm pe oameni în ceea ce privește datele personale, copiii mei n-au fost niciodată atenți la așa ceva. Vorbeam de protecția datelor, da, odată au venit acasă și au spus, tată, tată, e cineva pe YouTube care ne spune că Uniunea Europeană va opri internetul pentru că ei comunică cu YouTube-ul într-un mod în care nu comunică cu mine Cred că de aceea e important ceea ce a făcut Boris Lat, și anume a pus degetul pe rană, tocmai comunicând într-o modalitate diferită. În domeniul meu, ce am încercat noi să facem? Am încercat să analizăm această experiență a lui Boyan Slat și ne-am gândit, haideți să facem la fel și la nivel european. Așa că am creat această idee de misiuni pentru Europa. Și mi-aș dori ca, într-adevăr, una dintre aceste misiuni să aibă de-a face cu oceanele. Însă nu poate să fie ceva, să spunem, da, o să facem ceva, investim banii în oceane. Nu, trebuie să facem ceva concret pentru oameni. Trebuie să uh, îi dăm un chip acestei misiuni. Trebuie să spunem și ce vom face astfel încât să curățăm oceanele. Și cred că e o modalitate diferită de comunicare, cum spunea și colegul meu Carmenu. Și așa trebuie să comunicăm cu voi, cu generația voastră și avem nevoie de ajutorul vostru astfel încât să ne schimbăm maniera de a comunica. Ultimul meu mesaj. Ne apropiem acum de un moment foarte important. Ne apropiem de alegerile europene. Apropiindu-ne de acestea, putem să vedem că lumea s-a schimbat foarte mult. Când am venit eu aici, în anul 2014, lumea era diferită față de lumea de astăzi. Da, aveam știrile false, aveam oamenii care spuneau că experții nu contează. Ce avem acum? Toate acestea nu existau în 2014. Politicienii trebuie să țină cont de voi, dar cum o fac depinde de voi. Voi trebuie să le spuneți politicienilor ce vă doriți pentru generația voastră și e ceea ce văd că faceți în fiecare vineri când mă aflu în biroul meu. Văd cum le spuneți oamenilor, le spuneți politicienilor că acest subiect e important. Le spuneți politicienilor că nu e suficient să spună că vor face ceva cu oceanele. Ce exact? Când? Când veți curăța oceanele? Când se va întâmpla? Cu ce tehnologie? Cine cine se va ocupa? Pentru că, până la urmă, stimați prieteni, noi depindem de oceane. Depindem de oceane mai mult decât credem. Sylvie Earle, care mi este foarte dragă, spunea odată că noi, oamenii, suntem niște creaturi marine. S-ar putea să nu trăim noi acolo, în oceane, spune ea, însă suntem foarte dependenți de oceane, ca și cum am trăi în ele. Și e ceea ce vreau să vă transmit eu ca mesaj. Noi suntem aici, puteți să contați pe noi, vă vom asculta, vă vom asculta îngrijorările și vom face ceva în următorul ciclu politic, așa cum am făcut-o și acum și vreau să salut cele făcute de Carmenu Vela. Acesta de la început a avut acest subiect pe ordinea de zi în vârful ei. Le mulțumesc și celor din Parlament și doamnei Meissner, care e un, mesaj, e un ambasador al subiectului. Cred că ați comunicat foarte bine toate acestea. Vă mulțumesc mult! Thank you very much, Commissioner. Man can really feel... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Simt pasiunea pe care aveți uh, pentru ocean. Sunteți din Portugalia, e logic, oarecum și Malta la fel. Câteva cuvinte despre echilibrul de gen, pentru că l-ați menționat pe Boyan Slat. Eu o să o menționez încă o dată pe Marcela Hanci, este un student la arhitectură din Aachen. Poate nu știți, am menționat-o în discursul meu. Ea a găsit o altă modalitate de a scăpa de problema plasticului și este un arhitect care îi place să facă scufundări și a uh, văzut că e atât de mult plastic în ocean și a hotărât să schimbe acest lucru și a dezvoltat o platformă uh, împreună cu ingineri de la Universitatea ei și ideea a fost că microplasticul este ușor și înnoată, dar prin valuri și curenți poate fi uh, poate să se scufunde și a, s-a gândit că el n-ar trebui să lăsat să se scufunde, trebuie ținut la suprafață și prin această platformă uh, pe care a inventat-o ea se poate scoate microplasticul din apă. Încă nu a fost testată această idee, dar e o idee promițătoare și dacă am avea suficienți tineri ca Boyan Slat și Marcela Hanci, ar fi foarte bine pentru oceane. Și uh, asta dacă e să vorbim numai de societatea civilă, sigur că și Comisia și Parlamentul sunt importante, dar societatea e și mai importantă. Dau cuvântul următorului vorbitor, Genevieve Pons, uh, directorul Institutului Jacques Delors uh, din Bruxelles și este unul dintre vorbitorii care reprezintă societatea civilă. Uh, Genevieve, ai cuvântul, te rog. Mulțumesc, Ghezine, mulțumesc, Carmenu, pentru invitația de a vorbi astăzi. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Bună ziua tinerilor uh, pe care văd atât de bine reprezentați uh, în această sală. Este un privilegiu pentru mine să vorbesc la această conferință și este un moment foarte potrivit să ne aflăm astăzi aici. La câteva zile după ce 1,5 milioane de tineri au ieșit în stradă peste tot pe planetă cerând acțiune împotriva schimbărilor climatice și trebuie să acționăm pentru că avem destule declarații și acorduri ca să fim ocupați decenii la rând. Este sănătatea planetei și clima planetei. Este sursa uh, vieții uh, pe această planetă ne dă fiecare uh, gură de aer pe care o luăm. Miliarde de oameni se bazează pe el ca să trăiască și nu e o alegere să-l protejăm, este o nevoie de supraviețuire. Dacă oceanul e responsabil de sănătatea planetei, atunci oceanul sudic este inima planetei. Curentul, puternicul curent circumpolar care merge în jurul Antarcticii trimite ape pline de nutrienți în toate oceanele planetei. Biodiversitatea marină, care ne oferă nouă hrană, inspirație și oxigen, își are sursele în Oceanul de Sud. De când îmi pot aminti, uh, am fost atrasă de ocean. Copilăria mea s-a petrecut uh, lângă mare, în Tunisia. Uh, cele mai vechi amintiri ale mele sunt uh, legate de familie și de apă. De atunci am făcut snorkeling și diving în multe locuri din lume. Am fost uimită de frumusețile oceanului și am fost îngrijorată foarte mult de degradarea acestuia. Fie că e vorba de propria mea țară, unde uh, broașele testoase mor pentru că au înghițit plastic, sau în uh, faimosul Uh, triunghiul de coral unde biodiversitatea scade rapid. Când încă mai eram uh, uh, șefa biroului european al World Wide Fund, am decis să întăresc și să multiplic acțiunile noastre în domeniul la protecției oceanului. Și mai recent, când a fost invitată să mă alătur unui grup la nivel înalt de influencer care să susțină protecția Oceanului de Sud, n-am ezitat să o fac. Noi suntem Antarctica 2020, un grup divers uh, de 8 reprezentanți din toată lumea, între ei uh, este și Silvia Ern, uh, angajați la față de protejarea Oceanului de Sud, al apelor din jurul Antarcticii așadar. Este un mediu extrem de bogat. Sunt pinguini, balene, foci, toate se dezvoltă într-un ecosistem bazat pe, uh, foarte, uh, uh, pe resurse foarte bogate. Mii de oameni de știință studiază acest lucru. În 1959, în timpul războiului rece, statele au agreat să pună deoparte Antarctica, să o considere necesară numai pentru pace și știință a fost un act uh, îndrăzneț și care a arătat că acest continent înghețat și apele sale pot depăși, pot transcende problemele politice. De aceea, Africa 20, Antarctica 2020 a primit uh, anul trecut din partea formulei de la Paris finanțare uh, pentru proiectele din anul acesta. Și asta s-au angajat să facă cei 25 de membri ai Comisiei pentru Conservarea Resurselor Antarctice, să protejeze Oceanul de Sud. Uniunea este unul dintre acești membri și toate dovezile arată că protejarea Oceanului de Sud se face cel mai bine prin crearea unor zone marine mari uh, protejate. Protejarea Oceanului de Sud este tipul de acțiune pe care o cer tinerii. Uniunea a propus două zone mari protejate în, în Oceanul Sudic, Antarctica de Est și Marea Verde. Propunerea uh, privind Antarctica de Est are cam aproximativ un milion de kilometri pătrați. Prima care a făcut-o a fost Franța în 2011. Deja așteptăm de prea multă vreme. Protejarea Oceanului de Sud este dificilă și nu din cauza unei lipse de bani sau tehnologie sau știință, interesele naționale și geopolitice afectează aceste ape aproape uh, virgine și uh, împiedică acțiunea. Pur și simplu eșuăm, nu reușim să acționăm. Ce așteptăm? În 2015, președintele Barack Obama a arătat că protejarea Oceanului de Sud e dificilă, dar, da, se poate face. Barack Obama a vorbit cu colegul său conducătorul Chinei, Xi Jinping, și a uh, câștigat suportul Chinei pentru crearea zonei protejate Rossi, Marea Ro- Ros. Și în anul următor, cu susținerea Rusiei, s-a ajuns la un consens și s-a stabilit cea mai mare zonă marină protejată de pe planetă. Anul acesta, Uniunea și Franța trebuie să acționeze, să dea prioritate supraviețuirii planetei. Carmen Uvela, Federica Mogherini și Donald Tusk au angajat Uniunea Europeană față de protejarea Oceanului de Sud. Xi Jinping vine în Europa în vizită. Va fi în Monaco și apoi va veni la Paris. Și după aceea, poate aici la Bruxelles. Mesajul meu astăzi, mesajul pentru grupul Antarctica 2020, Mesajul pentru tinerii care au făcut grevă și tinerii care sunt aici reprezentați este acționați în ce privește clima și biodiversitatea care se pierde. Pentru asta protejați oceanele. Vă mulțumesc! Thank you very much, Genevieve. Mulțumesc foarte mult, Genevieve. Cred că ne vom strădui cu toții să protejăm Oceanul Arctic. Cum putem? Cât putem de mult? Dragi prieteni, urmează Daniele Fernandez în program. Nu a putut să vină din cauza problemelor legate de viză, deci avem alți doi reprezentanți, Neil van, Nile van Foyvegen, care este delegat uh, pentru tineret la ONU pentru Consiliul Tineretului Flamand din Belgia și își va împărți timpul de vorbire cu Sebastian Villemart, care este reprezentantul tineretului francofon din Belgia. Nele, ai cuvântul. Stimați delegați, stimați comisari, membri ai tuturor generațiilor, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Reprezentăm Consiliile Tineretului din Belgia, și reprezentăm vocea unei generații care a ajuns la un consens pe această temă de importanță vitală. Casa noastră, căminul nostru, viitorul nostru. Săptămâna trecută, mai bine de un milion de tineri au ocupat străzile la nivel global pentru a vă îndemna pe dumneavoastră să luăm pași înspre uh, combaterea schimbărilor climatice. Nu uh, se mai pune problema doar de generația noastră, ci despre viitorul nostru. Uh, Sănătatea și prosperitatea umanității este strâns legată de starea în care se află mediul. Oceanele s-au încălzit cu echivalentul unei uh, explozii de bombă atomică în ultimii 150 de ani. Vietățile marine mor, sunt distruse de practicile noastre. If, dacă oprim emisiile acum, Arctica tot va fi cu 5 grade mai caldă până la sfârșitul secolului. Nu mai putem să oprim schimbările climatice, pur și simplu încercăm să găsim un nivel de echilibru pentru a putea supraviețui. Până în 2100, mai bine, din mai bine de jumătate din oceanele noastre vor avea o altă culoare. Gândiți-vă că vedeți planeta noastră albastră din satelit și nu o, nu o mai recunoașteți, pur și simplu. Nu doar că se va schimba culoarea, Recifurile de colar, corali, care sprijină uh, 25% din viața marină, ocupă 1% din platforma oceanică. Dar datele arată că, în ciuda limitării încălzirii globale, recifurile se vor pierde în următorul deceniu. Între timp, um, subvențiile pentru pescuit și pentru combustibil fosil în țările OCD sunt mult prea mari. Și în continuare se creează legi care uh, uh, care uh, iau totuși în considerare uh, grijile cetățenilor, de exemplu interzicerea glifosatului sau inițiativa pentru dreptul la apă. Da, Europa a avut mai multe inițiative, dar ele nu ne vor salva de catastrofa care ne așteaptă. Știu că veți vorbi despre economia albastră, acest nou termen, dar el trebuie să fie mai mult decât doar o etichetă. Trebuie să reprezinte o schimbare fundamentală a practicilor pentru a debloca valoarea activităților oceanice. Trebuie să oprim toate acțiunile care fac rău mediului și dorim ca dumneavoastră să vă luați un angajament în acest sens. Oceanele sunt noul Eldorado. Ele sunt o nouă sursă de energie pentru transport, pentru alimente, resurse minerale, dar noi împărțim această planetă cu alte vietăți și depindem de ele. Nu trebuie să uităm acest lucru, niciodată. Protejarea ecosistemelor oceanice este una dintre metodele cele mai puternice de a combate efectele devastatoare ale schimbărilor climatice și pentru a garanta supraviețuirea unor ecosisteme viabile care vor, lucru care va fi în beneficiul oamenilor și companiilor. Așa că vă rog să luați acest lucru în, lucru în serios. Vă îndemnăm să, execut, să puneți în aplicare regulile din domeniul pescuitului, să aveți o strategie mai ambițioasă în ce privește plasticul și protejarea zonelor maritime. Mulțumesc! But this and global ocean Dar glo- guvernanța globală a oceanelor nu va fi suficientă. Lupta împotriva schimbărilor climatice e o luptă împotriva foametei, foametei, sărăciei și inegalității. Ne dorim să întreprindeți acțiuni structurale, ne dorim să schimbați sistemul, să țineți cont de realitatea fizică a planetei și de nevoile reale ale oamenilor. Nu vorbim doar despre a curăța oceanele, ci despre a nu le mai umple. Știți foarte bine care e problema și știți care sunt și soluțiile. Însă se pare că ați ales să nu le mai acordați atenție sau să, spus, să credeți că sunt bariere imposibil de depășit. Iată atunci câteva măsuri care vreau să, de care vreau să vă reamintiți. Trebuie să vorbim despre bani. Trebuie să ne gândim la o echitate financiară, la o taxare pentru mediu și nu doar în cuvinte, ci cu acțiuni. Trebuie să fie crescute veniturile fiscale prin stabilirea unei, unei, unui fel de taxă pe carbon. Următoarea Comisie Europeană trebuie să lupte împotriva evaziunii fiscale și trebuie să adopte instrumente suficiente pentru a combate dumpingul fiscal. Bineînțeles, raționamentele sociale trebuie să stea la baza unor asemenea inițiative. Uniunea Europeană și toate statele sale membre trebuie să eh, redefinească conceptul de finanțe publice trebuie să fie investiți acești bani unde contează, nu doar despre bani și finanțe publice. Nu doar acestea sunt subiectele pe care dorim să le discutăm. Tot ceea ce ține de comerț și ce poate ajuta mediul și oamenii. Trebuie să se treacă de la acumularea de bunăstare. Am putea, de exemplu, să adoptăm un index de dezvoltare umană ca să măsurăm succesul și nu creșterea PIB-ului. Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol proactiv în ceea ce privește comerțul multilateral, să țină cont de regulile care există și să fie înglobate aici și îngrijorările legate de mediu. A mai făcut Uniunea Europeană pași mici înainte, de exemplu propunerea creșterii bugetului în ceea ce privește cheltuielile climatice la 25%, însă e clar un procent insuficient. Dacă Ceea ce rămâne nu e suficient pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ar trebui să fie sprijinită și tranziția ecologică. Oamenii ies deja de săptămâni pe stradă. Avem nevoie de o schimbare a sistemului, nu de o schimbare a climei. Deși există specificități legate de oceane, economie, e nevoie ca fiecare dintre noi să ne ghidăm pe echitate socială la toate nivelurile. Informațiile științifice, soluțiile tehnice și masa critică, toate acestea le-am obținut deja. Curajul politic e următorul pas care trebuie să fie făcut și acum e momentul potrivit pentru el. Publicul sprijină toate acestea. Viitorul nostru e în joc. Mesajul nostru a fost deja transmis. Aveți acum ocazia să alegeți pe ce parte a istoriei doriți să vă plasați. Noi ne dorim să colaborăm împreună, să protejăm viitorul generației noastre și următoarelor generații. Faceți parte din această schimbare. Vă mulțumesc! Wow, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully to what... Sebastian, cred că toată lumea și Nela, cred că toată lumea a ascultat cu mare atenție ce a spus și a fost foarte emoționantă contribuția voastră. Vă ascultăm și facem uh, tot ce ține de noi, vă pot promite asta. Întotdeauna e dificil să faci politică în lumea reală, dar încercăm. Asta ne aduce la încheierea ceremoniei de deschidere. Va fi o fotografie de familie. Deci noi coborâm de aici din panel și ne întoarcem cu spatele la participanți. Participanții se ridică în picioare și toți stăm în picioare ca să facem fotografia, dar înainte vreau să anunț următorul panel uh, care va fi prezidat de Alain Cadec, președintele uh, Comisiei uh, de Pescuit. El, din păcate, i a, întârziat, i-a întârziat avionul și nu poate ajunge, deci Garea NATO, vicepreședintele, va fi președintele panelului și îi rog pe următorii paneliști să vină și să ne înlocuiască, dar mai întâi, cum spuneam, să facem o fotografie, coborâm noi, stăm cu toții uh, uh, în picioare și cineva ne va face tuturor o fotografie minunată. Mulțumesc!